Good morning, colleagues, and uh, welcome. Bună dimineața, dragi colegi, și bine ați venit la această audiere din această dimineață. Vă urăm uh, bun venit în numele uh, doamnei uh, Blinkeviciute și numele meu personal. Această audiere din această dimineață reprezintă o oportunitate pentru membrii comisiilor uh, FAM și LIBE să audă opiniile experților invitați cu privire la implementarea Ordinului European de Protecție. Este o legislație extrem de importantă pentru ambele comisii, dar și pentru cetățenii europeni. După cum știți, dragi colegi, această directivă a instituit un mecanism pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie penală, iar prevederile acestei uh, directive au trebuit să fie transpuse uh, în legislațiile naționale până la 11 ianuarie 2015. Uh, acum, la aproape trei ani, Există îngrijorări uh, foarte mari în ceea ce privește eficiența Ordinului European de Protecție. Uh, datele au sugerat că numai șapte astfel de ordine au fost emise până acum și noi toți suntem uh, îngrijorați de acest aspect și cu siguranță împreună cu Vilia vom discuta mai mult pe măsură ce această audiere va avansa legislațiile diferite ale statelor membre în materie de ordin european de protecție, precum și gradul diferit de cooperare între uh, statele membre, sunt doar câteva dintre motivele care au fost uh, subliniate în evaluarea EPRS, care va fi prezentată astăzi uh, cu privire la utilizarea limitată a EPO. Dragi colegi, această audiere reprezintă o oportunitate de a asculta opiniile experților și ne va ajuta să mm, trasăm direcțiile viitoare mm, în baza articolului 55 pentru implementarea acestei legislații. Cu această introducere, și ținând cont de aceste îngrijorări, despre care vom afla mai multe în audirea de astăzi, îi dau bucuros cuvântul um, copreședintelui uh, acestei audieri, doamna Blinkeviciute, președinta Comisiei FAM. Mulțumesc foarte mult, domnule Moraes. Bun venit tuturor membrilor din ambele comisii. Aceste reuniuni comune uh, Văd că devine o tradiție datorită numeroaselor dosare pe care le avem în comun și datorită bunei înțelegeri și rela- bunelor relații de lucru între comisiile noastre. Ordinul European de Protecție era un pas firesc ca urmare a ordinilor pe care le pot emite autoritățile naționale. Înainte de adoptarea directivei, se estima în 2010 că peste 100.000 de, femei din Uniunea Europeană făceau obiectul unor măsuri de protecție ca urmare a unor acte de violență uh, motivate de gen și aceasta indica numărul potențial de femei beneficiare ale mm, Ordinului European de Protecție dacă acestea se deplasau uh, sau um, se mutau dintr-un uh, stat membru în altul, permanent sau ocazional. Dar potrivit constatărilor studiului care va fi prezentat în timpul acestei audieri, numai șapte ordine uh, europene de protecție au fost emise până acum. Cifra este uimitoare și sunt sigură că studiul care va fi prezentat astăzi ne va da mai multe explicații. Oricum, uh, Comisiile uh, FAM și LIBE redactează un raport în comun și sperăm că acesta va aduce mai multă lumină în ceea ce privește Ordinul European de Protecție și va face recomandări de îmbunătățire a situației. Primul uh, vorbitor, uh, primii vorbitori sunt coraportorii, doamna Rapost și doamna Jimenez Peseril. Și vom începe cu, domnul, uh, cu doamna Raia Post. Aveți 5 minute la dispoziție. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața, domnule și doamnă președinte, dragi colegi și experți. Acest uh, raport este foarte important, la fel și această audiere, pentru că ne permite să abordăm o problemă pe care, din păcate, nu reușim să o rezolvăm prin uh, Ordinul European de Protecție. Orice formă de violență împotriva unei ființe umane este o încălcare directă a demnității umane. Și aceasta este baza tuturor drepturilor fundamentale. De aceea, demnitatea trebuie respectată și protejată. În statele membre însă, ne confruntăm cu o lipsă de protecție adecvată pentru cetățenii noștri împotriva violenței interpersonale și statele uh, au dat greș în îndeplinirea responsabilităților de protecție a drepturilor omului. Știm din mai multe studii că violența și abuzul fizic, psihologic și sexual au un efect uh, foarte mare asupra femeilor, iar uh, amploarea și gravitatea violenței împotriva femeilor sunt adesea banalizate și nu sunt luate în considerare. Trebuie să condamnăm în mod uh, clar uh, cifrele publice care banalizează uh, actele de violență împotriva femeilor și care fac din victimele violenței niște țapi uh, ispășitori. Noi, în societățile noastre, trebuie să luăm măsuri pentru a crește încrederea victimelor în autoritățile competente pentru a înregistra abuzurile și pentru a emite uh, ordine naționale și europene de protecție. În ceea ce privește ordinele de protecție europene, am fost șocați să auzim că numai șapte astfel de ordine au fost emise de statele membre participante de la implementarea uh, directivei în ianuarie 2015. Această cifră ne arată clar că cetățenii noștri sau organizațiile care lucrează cu victimele nu cunosc acest instrument. Și de aceea statele membre trebuie să uh, înceapă să ofere training în ceea ce privește Ordinul European de Protecție, astfel încât uh, punerea în aplicare să fie îmbunătățită. Am auzit de la comisie și de la experți că acest instrument este dificil de utilizat din cauza diferențelor uh, și complexităților din uh, practica judiciară a diferitelor state membre. Și da, poate că este adevărat acest lucru, însă nimic din ceea ce a făcut Uniunea Europeană de-a lungul istoriei sale nu a fost ușor și sunt multe de realizat. Uh, și multe de făcut în această privință. Așadar, haideți uh, odată pentru totdeauna să punem uh, cetățenii în centrul atenției noastre, astfel încât să le protejăm și să respectăm uh, demnitatea. Și sunt sigură că vom reuși să rezolvăm toate dificultățile. Trebuie să ne amintim de scopul suprem al tratatelor noastre și al Convenției de la Istanbul, să eradicăm violența și să recunoaștem că Aspectul de securitate cel mai important al fiecărei societăți nu este protejarea granițelor și instituțiilor, ci protejarea persoanelor, uh, integrității acestora și libertății personale a fiecărei persoane. De aceea trebuie să ne asigurăm că agenda europeană pentru securitate include această prioritate de protejare a securității și siguranței personale împotriva violenței interpersonale. Totuși, pentru asta avem nevoie de o implicare um, puternică a Comisiei Europene, care până acum uh, nu și-a îndeplinit responsabilitățile și rolul de protecție. Am să mă opresc aici și vă stau la dispoziție și sunt foarte curioasă să aud ce au de spus experții pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamna Soraya Post, și acum îi dau cuvântul doamnei Jimenez Beseril, coraportor. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, Vreau să mulțumesc pentru această audiere comună în legătură cu Ordinul European de Protecție. Împărtășesc total ceea ce a spus colega noastră, Soraya Post, în legătură cu acest Ordin European de Protecție. Am avut onoarea de a fi raportare în termenul parlamentar anterior uh, și uh, la Consiliu am fost uh, primită cu, această idee a fost primită cu mare bucurie. Acest ordin a fost considerat necesar un instrument de protecție pentru a avea un mecanism dinamic și efectiv dincolo de procedurile birocratice, pentru că înainte trebuia să evităm ca victimele violenței de gen care uh, pentru a evita ca victima atunci când uh, merge în alt, se deplasează în alt stat, trebuie să denunțe din nou într-o altă limbă uh, și să treacă prin întreg, întreaga procedură de a denunța o persoană care comisese o agresiune asupra ei. Așadar, am um, considerat că este o politică coerentă. Coerentă EPO nu a fost uh, o convergență a legislației naționale, ci un mecanism de cooperare judiciară. Acum, totuși, am constatat că acest mecanism a uh, eșuat. Uh, am spus în 2010, când s-a Uh, emis această directivă că erau 10.000 de femei acoperite de măsuri de protecție în statele lor în legătură cu uh, violența de gen, am considerat că va exista un număr mare de femei care vor putea să se deplaseze în alte statele Uniunii. Însă, după cum am auzit, s-au emis doar șapte ordine de protecție europene în acest timp. Uh, deci 10.000 de ordine de protecție comparativ cu 10.000 de ordine de protecție în toate uh, statele europene, uh, comparativ cu 7, înseamnă că acest instrument a ieșuat. Atunci am uh, estimat că în jur de 1200 de persoane ar necesita protecție transfrontalieră în Uniunea Europeană, însă în mod foarte clar am această previziune a fost una greșită, așa această evaluare Motivele de eșec al acestui instrument sunt uh, mai multe. Pentru unele state membre, anumite fapte țin, de exemplu, violența de gen intră în uh, codul penal, în altele în codul civil. Acest și un uh, ceea ce înseamnă un ordin de protecție diferă de la un stat la altul. Am văzut această complexitate în anul 2010, însă am și juriștii care trebuiau să-l aplice, ne, aplice acest ordin ne spuneau că este o, un aspect complex și că a, aveam nevoie de un, un set de reguli pentru aspectele penale și alt set pentru aspectele civile, ceea ce a um, fă, făcut să fie foarte dificilă această Uh, aplicare. Uh, de asemenea, avem foarte puține informații pentru că avem, uh, au, s-au emis foarte puține ordine de protecție, deci nu avem foarte multe surse de date. Chiar și așa, Serviciul Parlamentului de Cercetare a efectuat un studiu care concluzionează că nu există un registru central al ordinelor europene, ceea ce face foarte dificil evaluarea lor. După aceea, este un instrument complex, ceea ce complică aplicarea directivei de către autoritățile naționale și după aceea complică uh, înțelegerea acestor măsuri din partea victimelor. Victimele sunt în poziții vulnerabile și, în plus, suferă de o lipsă de informații din partea autorităților naționale care trebuie să aplice aceste reguli se monitorizează, nu se monitorizează aplicarea acestui ordin de protecție european în fiecare stat uh, și comunicarea acestor ordine între statele membre. Nu se oferă servicii de traducere victimelor, ceea ce este foarte important pentru un instrument transfrontalier. Cred că se poate face foarte mult pentru a îmbunătăți protecția victimelor la nivel transfrontalier dat fiind că am fost raportoare și în mandatul anterior în legătură cu dreptul de protecție a victimelor delictelor, acest, această directivă ar putea să îmbunătățească ordinul de protecție european, pentru că e un, am, ar, am avea nevoie de un pachet de măsuri pentru victime pentru a um, unifica aceste măsuri. Directiva Uh, în legătură cu victimele uh, care a fost decisă în, pe foaia de parcurs de la Budapesta, uh, are o serie de măsuri pe, pentru victime, dreptul de a fi ascultat, dreptul la un proces penal, dreptul la traducere, dreptul la asistență juridică și multe alte drepturi. Din păcate, Ordinul de Protecție European nu este inclus aici. Aceste articole ar putea să fie de o mare utilitate pentru Ordinul European de Protecție. Nu putem să uh, ignorăm faptul că s-au emis doar patru ordine de protecție în Spania, două în Germania și unul în Italia. Trebuie să fim cinstiți și deschiși că am lansat acest proiect și că acest număr foarte mic de ordine de protecție, șapte ordine de protecție mi se pare ciudat. Cred că Uh, a, a existat un eșec mai general aici. Ar trebui de asemenea să cerem aplicarea de plină a Convenției de la Istanbul în toate statele membre. Aderarea Uniunii uh, Europene la Convenția de la Istanbul ar da un cadru juridic coerent pentru a combate violența împotriva femeilor această coerență ar fi extrem de benefică și pentru Ordinul de Protecție a Victimelor. Trebuie să fim conștienți că aceste ordine de protecție nu sunt același lucru în fiecare stat membru, diferă în ceea ce privește acoperirea. Eu am studiat acest lucru în momentul când s-a discutat cealaltă directivă, nu știu dacă lucrurile s-au îmbunătățit, însă aceste aspecte trebuie să fie examinate pentru că nu este vorba doar de acest ordin european de protecție a victim, victimelor, ci de aceste ordine de protecție sau măsuri de protecție în fiecare stat membru. Aștept uh, părerea experților pentru că atât Soraya cât și eu dorim ca implementarea să meargă cât mai bine și dorim să îmbunătățim acest instrument. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, celor două coraportoare, Teresa Jimenez Peseril și Soraya Post, pentru că ne-au prezentat problemele care, cu care ne confruntăm în ceea ce privește Ordinul European de Protecție. Și acum, uh, așa cum spunea și Teresa Peseril, vom asculta ce au de spus experții, mai ales cei care sunt implicați în evaluarea punerii în aplicare a acestui uh, ordin de la IPRS. Îi avem alături de noi pe domnul uh, Roman și pe doamna Oliveras. Dumnealor ne vor prezenta intervențiile în acest domeniu. 20 de minute, vă rog, pentru prezentare. Și vă rog să vă prezentați uh, membrilor comisiei. Bună dimineața! Um, Laura Roman și eu procedem. Bună ziua, Laura Roman și eu suntem de la Universitatea Rovira și Virgil din Spania. Am conlucrat la un proiect DAFNE pentru acest studiu și dorim să mulțumim Serviciului de Cercetare al Parlamentului European Uh, cu care am împărțit uh, munca. Uh, a fost un studiu complex, încerc să vi-l să vă facilitez înțelegerea sa și după aceea colega mea, doamna Roman, vă va prezenta rezultatele studiului. După cum spuneam, există în diversele state membre o uh, Uh, o, o mare varietate de măsuri de protecție pentru victime. Aceste măsuri de protecție pot să fie mm, uh, încarcerarea uh, agresorului, îndepărtarea agresorului de la victimă, protecția victimei. Aceste proceduri sunt diferite, măsurile sunt diferite, se, se pot eh, clasifica în trei măsuri, tipuri de măsuri. Vorbesc despre statele membre. Eh, eh, Cele, măsurile civile care sunt incluse în codul familiei, la fel cu, ca procedurile de divorț, separ, divorț separare și așa, mai de, și așa mai departe. După aceea, în codul penal, măsuri coercitive, cum ar fi sancțiuni sau condiții pentru care în, în, pot să aibă Uh, uh, caracter preventiv sau pot să fie sancțiuni posterioare și uh, ordine de urgență în unele state, care sunt măsuri foarte punctuale pe termen scurt de tip administrativ. De tip administrativ pentru că de obicei le dictează poliția. Poliția ajunge undeva într-o situație de criză și încearcă să separe victima de agresor în așteptarea măsurilor pe termen mai lung adoptate de, juridic. Aceste măsuri administrative ar fi în, la marginea directivei pentru că sunt uh, pe termen scurt. Pe această bază a, de norme dis, diferite ale statelor membre, Uniunea Europeană a dictat o serie de măsuri care să se aplice atunci când victima trece dintr-un stat european în altul. Deci există o serie de măsuri de protecție și majoritatea acestora se bazează pe cooperarea judiciară. Majoritatea măsurilor pe care le aveți eh, pe acest slide sunt măsuri care se bazează, bazează pe principiul recunoașterii reciproce. Eh, aceasta înseamnă că există două autorități judiciare din două state membre diferite, din care un, o autoritate dictează un ordin judiciar și acest ordin judiciar este valid în tot sta, spațiul comun um, al Uniunii. Deci are efect în tot, pe tot teritoriul Uniunii. Aceasta este ideea. Însă, Ordinul European de Protecție, această directivă Uh, reprezintă un mecanism de cooperare judiciară și, în al doilea rând, este un mecanism de protecție de, a victimelor. Însă trebuie să ne amintim că este un mecanism de cooperare judiciară, pentru că acest lucru explică problemele care au apărut. Măsurile pe care le-am pus pe acest slide țin de efic- eficiența aplicării directivei. Există două decizii cadru în legătură cu măsuri de supraveghere, cum ar fi alternativa la detenția provizorie și măsuri legate de punerea în libertate condiționată, măsuri de cooperare judiciară și, de asemenea, regulamentul 606 din pară 2013 este un regulament de uh, recunoaștere reciprocă și cooperare judiciară. Aceste măsuri interne de tip penal pe care le-am menționat duc la o directivă sau deși există și măsuri interne de tip civil care duc la un certificat care este mecanismul regulamentului. După aceea există și victima pentru, directiva pentru drepturile victimelor, pentru că, după cum a spus doamna Jimenez Beseril, nu este o normă de cooperare judiciară, ci o normă de protecție a drepturilor victimelor. Și cu această directivă, cu interpretarea comună a directivei pentru victime și a directivei cu privire la ordinul de protecție, e posibil să se suplinească carențele celorlalte, celorlaltor măsuri. Ce înseamnă acest ordin de protecție european? Pentru a exista un asemenea ordin, înseamnă că trebuie să avem o persoană care este în pericol într-un stat membru. Această persoană în pericol beneficiază de o măsură de protecție de tip penal dictată de autoritățile juridiciare. Deci măsurile de tip penal, dacă s ar fi civile, ar fi sub incidența regulamentului. Dacă persoana pleacă dintr-un stat de emitere acestor măsuri și ajunge în statul de execuție. Dacă aceste măsuri au natură penală, se aplică directivă. Dacă măsurile sunt civile, se aplică uh, procedura civilă și anume regulamentul. Dacă puteți să dați înapoi a, dacă îți, uh, da, următorul slide, da, și următoarea, așa. Atunci să vă explic relația directivei cu deciziile cadru. Dacă victima și agresorul se deplasează din statul emitent către un alt stat, nu s-ar aplica directiva sau s-ar aplica deciziile cadru S-ar aplica aceleași măsuri, însă pe baza deciziilor cadru și măsurile din Ordinul European de Protecție se aplică agresorului și nu victimei. În același fel, dacă victima se deplasează dintr-un statul emitent către un alt stat, de beneficiază de uh, un ordin de protecție, dar dacă agresorul călătorește cu ea, nu se aplică aceeași directivă, ci deciziile cadru. Dacă agresorul pleacă din statul emitent către un alt stat terț, e ultimul element de pe hartă, în acest caz agresorul va avea anumite măsuri care vor depinde de deciziile cadru aferente și victima va avea propriul său ordine de protecție europeană. Este complex, dar uh, de aceea trebuie să explicăm lucrurile cât mai bine. Următoarea, următorul diapozitiv măsurile, s-a menționat că sunt multe măsuri în legislația internă a statelor membre, dar Ordinul European de Protecție protejează doar aceste trei măsuri. 1. Uh, interdicția de a se apropia de un anumit loc, 2. Uh, uh, interdicția contactului cu victima și 3. Interdicția sau reglementarea Uh, apropierea, apropierii de victimă. Dacă există măsuri suplimentare de susținere social, familial, de asistență, acestea nu sunt acoperite de către EPO. Doar aceste măsuri, aceste trei măsuri sunt uh, recunoscute în cadrul EPO. În ceea ce privește tipul de măsuri, acestea sunt măsuri care necesită identificarea agresorului, pentru că sunt uh, măsuri de uh, îndepărtarea agresorului. Da, acest lucru se aplică în special violenței de gen, uh, cu toate că directiva se aplică tuturor victimelor. Și aceste trei măsuri aceste trei măsuri sunt cele care sunt incluse atât în directivă cât și în regulament și în cele două decizii cadru la care am făcut referire. Întotdeauna sunt aceste trei măsuri și nu altele. În ceea ce privește cum funcționează EPO, Ordinul European de Protecție, trebuie să existe, în primul rând, măsuri de protecție interne într-un stat membru. Și anume, Ordinul European de Protecție depinde întotdeauna de, sta- de legea internă a statelor membre se aplică pe baza unor legi preexistente în statul emitent și atunci când se execută în statul de execut, executare, de punere în aplicare, se aplică și legea internă a statului de destinație. Deci întotdeauna depinde de legile interne ale statelor. Ce legi se aplică? Se aplică o, protec- o protecție analogă echivalentă, nu identică, ci uh, nivelul de protecție care este disponibil în statul de destinație. În acest sens, victima nu trebuie să demareze un alt proces, însă trebuie să solicite Ordinul European de Protecție, pentru că dacă normele, dacă legile interne prevăd um, ca altcineva poate să ceară protecția, acest ordin european de protecție poate să fie solicitat doar de către victimă. Victima care în momentul în care solicită ordinul european de protecție uh, nu are o modalitate de a depune această cerere și victima nu este audiată. Ar fi necesară audierea victimei pentru a evalua uh, gradul de risc. De exemplu, o uh, femeie care era într-o uh, casă de protecție pentru ca agresorul să nu cunoască localizarea ei. Această persoană, din motive familiare, familiale, uh, decide să se întoarcă în statul de origine, de exemplu. Atunci riscul Um, crește, pentru că dacă atunci când uh, se deplasează în statul său de origine, va a ajunge la, în mediul său familial și agresorul poate să identifice localizarea ei. Deci crește riscul. Este foarte important să semnalăm că atunci când se dictează un ordin de protecție, este foarte important să se uh, informeze agresorul că există acest ordin și în acest fel agresorul află că victima uh, se va deplasa în alt stat membru. Deci agresorul află uh, că victima se va deplasa într-un alt loc ceea ce până la urmă, într-un fel, dăunează drepturilor victimei și, și de aceea este uh, importantă și rapiditatea aplicării Ordinului European de Protecție. După aceea există normele de transpunere a, a directivei care uh, au dat uh, diverse interpretări urgenței de a, aplicarea acestui ordin. Întotdeauna trebuie să se uh, fixeze termene pentru aceste măsuri de executare. Uh, nu e important doar uh, uh, intenția uh, judecătorilor, ci și serviciile, serviciilor administrative. Trebuie să se cunoască căile de acțiune. Uneori nu sunt foarte clare canalele de transmitere a acestor informații. Odată ce s-a acordat un ordin european de protecție, statul de emitent nu rămâne din, pe din afară aceste ordine depind de statul emitent și de legile statelor emitente. Dacă se schimbă legislația în statul emitent, se schimbă și Ordinul European de Protecție. Deci întotdeauna trebuie să existe un contact și o legătură între statul emitent și statul executant, ceea ce este complex și nu există întotdeauna. De asemenea, ar fi foarte interesant să existe o anumită armonizare în ceea ce privește sancțiunile pentru lipsă de punere în aplicare. Pentru că dacă nu se pun în aplicare aceste măsuri, Uh, acest lucru ține de legile interne ale statului executant și acest stat de, are sancțiuni care pot să meargă de la amenzi uh, fiscale până la uh, pedepse cu închisoare. Deci, există avantajele și dezavantajele ordinelor de protecție depind de legislația internă a statelor emitente și de executante. Uh, aceste măsuri care nu, uneori nu sunt uh, coordonate. Dau um, cuvântul colegei mele care vor, va vorbi mai în detaliu despre studiul nostru și despre rezultatele la care am ajuns. După cum uh, vă spunea colega mea, obiectivul studiului a fost evaluarea eficienței acestui ordin european de protecție. A fost uh, o sarcină care ne-a fost dată în martie 2016 și uh, pe care am încheiat-o în iulie în același an. Pentru a executa cercetarea noastră am uh, studiat în primul rând cadrul legal existent. Trebuie să revin la cele trei nivele de, de legislative pe care le, le-am analizat. În primul rând, mă, măsurile directivei, după cum a spus colega mea Neus, directiva ceea ce prevede este procedura de emitere și executare a unui ordin european de protecție. În al doilea rând, a trebuit să, a trebuit să ținem cont de transpunerea în statele membre. Toate statele membre care au transpus, transpus directivele au, au făcut-o în acest an și a trebuit să analizăm legislația internă a fiecărui stat membru în legătură cu măsurile de protecție reglementate la nivel intern. Nu insist pe acest aspect pentru că deja am spus că caracteristica este diversitatea acestor măsuri în Uniunea Europeană. Deci studiul nostru a constat în aceste norme reanalizate într-un proiect DAFNE uh, anterior și actualizarea acestor informații. Am uh, cercetat să vedem ce s-a întâmplat din ianuarie 2015, dată de intrare în vigoare directivei cu privire la Ordinul European de Protecție. Am uh, făcut un studiu, un chestionar cu 28 de întrebări pe care le-am transmis autorităților din toate statele membre. În majoritatea cazurilor, acesta era uh, Ministerul de Justiție sau Ministerul privind uh, afacerile europene. Am primit 19 răspunsuri și și uh, a fost dificil să echivalăm aceste rezultate pentru că am avut probleme în găsirea autoritățile uh, naționale competente. Nu există niciun direct, o listă internă sau a Uniunii Europene uh, care să ne spună care sunt autoritățile unde trebuie să ne adresăm pentru a căuta informații despre EPO. Și a fost dificil și contactarea acestor autorități și a fost dificil să obținem informațiile și pentru noi, dar și pentru autoritățile din statele membre, pentru că nu există niciun registru al acestor ordine de protecție, nici intern, nici la nivelul Uniunii. Deci, trebuie să fim precauți cu această cifră de șapte ordine de protecție, care s-a menționat deja, această cifră de șapte ordine de protecție detectate este o cifră care, pe care am putea denumi am putea o denumi provizorie pentru că poate că am lăsat pe din afară vreun ordin de protecție din vreun stat membru. Această cifră arată însă foarte clar că ne aflăm într-o situație, uh, doamna raportoare a spus, șocantă, dramatică, în orice caz, eu cred că se poate spune că în acești uh, ani au fost uh, cazuri de uh, victime care s-au deplasat între statele europene, care nu au solicitat un ordin european de protecție și care nu au putut să beneficieze de acest grad uh, de protecție automat. Acest lucru s-a întâmplat, după cum în 2010 10.000 de femei beneficiază de măsuri de protecție în întreaga Uniune Europeană. În ultimul Uh, trimestrul din 2017 s-au emis 1500 de ordine de protecție. 28% sunt solicitate de um, femei uh, care provin din străinătate, ceea ce ne confirmă că, de fapt, în realitate există victime care se deplasează în diverse state ale Uniunii și nu solicită un ordine european de protecție. În orice caz, Dacă ne uităm la aceste informații și dacă colaționăm studiile și răspunsurile pe care le-am primit la uh, sondajul nostru, putem să uh, tragem niște concluzii în legătură cu ordinele de protecție europene emise și uh, în legătură cu uh, schimbările care ar fi utile. În primul rând, uh, tipul cel mai comun de violență este violența de gen și mai specific Uh, violența în cadrul unui cuplu. Am explicat deja de ce și am adăugat că, uh, în mod sigur, ar putea să se solicite uh, asemenea ordine de protecție în, caz de hărțuire sau uh, atunci când este vorba de separarea agresorului de victimă. În al doilea rând, EPO poate să fie util și în situații transfrontaliere. De exemplu, atunci când victima din motive de muncă sau din motive familiale se deplasează um, chiar zilnic sau periodic dintr-un stat în altul, uh, cele două state fiind învecinate. Atunci EPO poate să fie util și ar uh, necesita o consolidare a coordonării între autoritățile dintre statele membre, pentru că măsurile de protecție în acest caz trebuie să se mențină uh, active în ambele state. În al doilea rând, atragem atenția asupra faptului că în, mul- în cazul multor uh, ordine de protecție sunt implicați minori am avut și copii minori care însoțesc aceste mame care fug sau se deplasează pe teritoriul Uniunii. Directiva EPO nu are mm, norme specifice pentru aceste victime minore, care ar, în care caz am putea să adăugăm și persoane cu uh, handicap. După cum a spus uh, raportoarea, noi am propune o atenție specifică atunci când uh, sunt implicați uh, minori și, în orice caz, aplicarea complementară a, a prevederilor directivei cu privire la victime, care face trimitere la aceste uh, persoane vulnerabile. EPO nu prevede posibilitatea ca un ca să fie incluse mai multe persoane într-un ordin de protecție. Dacă există minori, ar, trebuie să se solicite ordine de protecție individuale pentru fiecare minor care să se acumuleze uh, cu cele ale părinților. În același fel, victima poate să se deplaseze prin mai multe state, unul după celălalt, sau poate să se întâmple ca victima să nu Uh, spună clar în ce stat vrea să se deplaseze. Aici, de asemenea, trebuie să fim precauți pentru a emite ordine de protecție succesive sau chiar și uh, ordine de protecție simultane care să se aplice mai multor state membre. În aceste cazuri, trebuie să se consolideze coordonarea, schimbul de informații între autoritățile statelor membre implicate. Pentru a încheia, Uh, un scenariu pentru viitor care uh, ar putea să fie realist, după părerea noastră, atunci când violența sau riscul de violență nu e fizic, ci uh, se exercită prin mesaje, text, prin uh, rețele sociale, Facebook și așa mai departe. Aici trebuie să începem să ne gândim că supravegherea acestor măsuri luate trebuie să fie mai, va fi mai complexă. Poate să apară cazuri în care pot să apară cazuri în care victima să se deplaseze într-un stat care să aibă un standard de protecție mai ridicat. Noi credem că în aceste cazuri victima nu trebuie doar să beneficieze de aceste măsuri de protecție din statul respectiv de executant, ci ar trebui să beneficieze și de alte măsuri complementare uh, pe, de care ar mm, dispune acest statul executant. Ne gândim la ajutoare sociale, uh, asistență pentru victime și așa mai departe. Și dacă obiectivul deplasării victimei este literal uh, cel de a fugi, de a scăpa de agresorul său, în acest caz credem că nu este oportun să folosim Ordinul European de Protecție, pentru că inevitabil aceste proceduri juridice lasă o urmă care po- poate să fie utilizată de către agresor pentru a identifica ulterior uh, victima în noul, noua sa localizare. Uh, obiectivul EPO este să um, a obține o protecție reală, deci să-i împiedice acte de violență, considerăm că este foarte importantă supravegherea și urmărirea uh, Uh, executării măsurilor de protecție în statul executant. Constat, studiile noastre, const, în studiile noastre am constatat că numărul, numele de telefon de urgență sunt măsurile de securitate cele mai aplicate în toate statele membre ale Uniunii. Fiecare stat membru are un număr de urgență pentru victime. Mai puțin utilizate uh, sunt dispozitivele electronice, brățări care permit uh, să se monitorizeze prin GPS sau prin radiofrecvențe fie victima, fie agresorul. Aceste mecanisme sunt foarte utile, însă prezintă o serie de probleme atunci când încercăm să le aplicăm la nivelul Uniunii. De exemplu, costul lor este ridicat. Uh, domeniul lor de aplicare uh, uh, este restrâns și, de asemenea, poate să apară o incompatibilitate de tehnici între diverse sisteme de urmărire și de monitorizare utilizate de statele membre. Deci, ni se par de recomandat uh, posibilitățile uh, noilor tehnologii. Ne gândim, uh, de exemplu, la aplicații instalate pe uh, smartphone-uri Eh, ceea ce fac deja unele state membre. Sunt aplicații care permit, de exemplu, să fie informa, să eh, semnaleze o situație de risc, permit o conexiune directă și aproape automată cu poliția, permit sau utilizează sisteme de geolocalizare foarte eficiente. În plus, oferă avantaje destinate victimelor care pot să aibă discapacități sau victime care nu vorbesc limba statului în care se află, de exemplu, utilizarea unor imagini, uh, uh, mesaje video în limbajul semnelor și uh, înregistrări în diverse limbi ale Uniunii. În orice caz, evaluăm pozitiv utilizarea oricărei astfel de tehnici pentru a uh, proteja în mod eficient victimele. În această parte finală a intervenției noastre am, doream să prezentăm în concluzii și recomandări uh, idei care ni se par importante Uh, în legătură cu care vrem să insistăm. Suntem convinse că importanța pe care, de importanța pe care o au informațiile acordate victimelor. Ni se pare foarte important, nu doar logic pentru ca victima să poată să solicite un ordin de protecție, solicităm ca, ca singura persoană, uh, că singura persoană care poate și, și victima este persoana cea mai îndreptățită să solicite un același uh, Uh, acest ordin de protecție. Și deci dacă victima nu cunoaște procedura, atunci nu va solicita măsura de protecție. Trebuie să existe însă și măsuri posterioare. Deci, victima trebuie să cunoască cui să se adreseze în statul executant, trebuie să cunoască autoritățile care o vor proteja în acest stat și ce mecanisme se vor aplica. Victima trebuie să cunoască ce se va întâmpla dacă uh, agresorul încalcă aceste uh, măsuri de îndepărtare sau de contact și ce măsuri de protecție vor fi utilizate. Mai mult, victima trebuie să cunoască disponibilitatea și să aibă acces la toate resursele existente de ajutor și asistență în statul executant. Uh, mi se pare așadar foarte relevant ca aceste informații să fie aduse la cunoașterea victimei și, bineînțeles, trebuie ca această informație să fie transmisă de către uh, autoritățile uh, relevante, avocați, ministere, poliție, servicii sociale sau organizații de ajutorare a victimelor. În al doilea rând, este foarte important să ținem cont de complexitatea și de obstacolele uh, uh, existente în calea accesului uh, adecvat la sistemul judiciar. De aceea, statele membre trebuie să promoveze și să faciliteze asistența adecvată pentru victime Uh, directiva EPO nu o solicită uh, explicit, însă mi se pare foarte important ca victimele să fie audiate adecvat, nu doar pentru a explica contextul uh, factual în care se găsesc, ci pentru a se putea evalua și pentru a putea explica situația de risc real în care se găsesc. Și, în definitiv, considerăm că autoritățile ar trebui să promoveze eliminarea oricărei bariere lingvistice. Victima trebuie să aibă acces gratuit la servicii de interpretare și traducere în relația cu autoritățile competente. În al treilea rând și încheiem, insistăm că EPO este un instrument uh, puțin cunoscut în special din part pentru profesioniștii implicați în aceste proceduri cursuri de formare, campanii de informare, uh, cursuri de formare pentru profesioniști și pentru orice persoană implicată în aplicarea Ordinului de Protecție Europeană. Mi se pare la fel de importantă coordonarea între statele membre, între autoritățile statelor membre și ni se pare foarte bine să se desemneze o autoritate centrală să se clarifice care este autoritatea competentă și să se creeze registre ale acestor ordine europene de protecție la nivel uh, al Uniunii, uh, la nivel european și la nivel național. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, Mulțumim foarte mult vorbitoarelor noastre pentru aceste prezentări și următorul vorbitor, doamna Lucia Aviles, judecătoare, purtătoare de cuvânt a Asociației Spaniole pentru Judecătoarele Femei, care face parte din Asociația Internațională a Judecătoarelor Femei. Ea va avea această intervenție video și pentru că e mai tehnic totul, cu această înregistrare, Interpre- interpreții vor oferi așadar doar uh, un rezumat în traducere al uh, acestei uh, înregistrări. Și deci așa se va așa se vor derula lucrurile. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos de la Mujer, Igualdad de Género, la oportunidad. Bună dimineața, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Drepturile Femeii și pentru Egalitate de Gen pentru șansa de a participa la această audiere despre implementarea Ordinului European de Protecție. Și iată, mă ajută tehnologia modernă. În Spania, acum, mai ales în Catalonia, unde trăiesc eu, situația politică este dificilă pentru mine să iau o decizie care să implice uh, Uh, părăsirea țării, chiar și pentru câteva ore. Doresc să mă axez acum pe activitățile de a um, examina magistrații, care um, și lucrăm aici în Spania cu o definiție uh, pe care o avem în ceea ce privește um, uh, violența pe bază de gen. Nu putem să comparăm asta cu definiția mai amplă din a Convenția de la Istanbul. Aș dori să Vreau să mă axez acum pe câteva elemente cheie ridicate de Ordinul de Protecție Europeană, introdus în legislația spaniolă în noiembrie trecut, dar care încă nu a intrat uh, în vigoare. În primul rând, violența pe bază de gen în Spania. Câteva cifre legate de decese, de plângerile depuse și de ordine de protecție. În Spania, violența pe bază de gen nu, a fost un lucru despre care nu s-a vorbit ani de zile și nici măcar nu aveam acest concept de violență pe bază de gen, până în anul 1995, când a avut loc cea de-a patra conferință mondială a femeilor la Beijing. Au fost vremuri dificile pentru femeile victime uh, ale acestui tip de violență, pentru că adesea uh, atacurile asupra lor erau uh, ascunse și asta cu complicitatea cumplită a societății în ansamblul ei. În anul 2004, în sfârșit, am început să vorbim despre aceasta. Uh, Uh, dezgustul societății față de aceste crime a devenit absolut clar și au fost date, deci, primele legi împotriva violenței pe bază de gen. Avem acum și Convenția de la Istanbul, iar aceasta a generat o dezbatere în ceea ce privește extinderea conceptului de violență pe bază de gen, ca să includem toate acele tipuri de violență împotriva femeii care reprezintă produsul inegalității și agresiunii masculine. Dorim să ne extindem acest concept și să uh, îl uh, dezvoltăm în așa fel încât să putem acoperi și alte forme de comportament uh, alte forme de atac la adresa femeilor, atac care este săvârșit pur și simplu pentru că ele sunt femei. E vorba de căsătoria forțată, de violența economică, de mutilarea genitală a femeii, traficul de femei în vederea exploatării sexuale, hărțuirea sexuală sau uh, și ceea ce feminiștii numesc violența instituțională, așa cum s-a întâmplat în faimosul caz din Spania, când uh, uh o fica unei femei a fost uh, ucisă de către fostul ei soț. Ideea de bază este să oferim femeilor un grad mai extins de protecție. În Spania, numărul femeilor ucise de către partenerii lor sau de foștii parteneri a crescut în ultimii ani. Cifrele sunt înspăimântătoare. ETA a ucis 829 uh, de persoane în 42 de ani, între 1968 și 2010. Însă terorismul pe bază de gen în Spania a făcut 1000 de victime între anii 2003 și 2017. Acestea sunt doar cifrele oficiale. Cu siguranță uh, cifrele neoficiale sunt mult mai ridicate. Până acum, în, până în anul uh, în anul 2017, mă scuzați, 39 de femei au fost deja ucise. Opt dintre acestea ceruseră protecție prin ordinul de protecție și fuseseră, de fapt, protejate și totuși, iată că au fost ucise. Cifrele din anul acesta sunt uh, cele mai grave de când am început să adunăm date. Guvernul a făcut un studiu în anul 2015 și a constatat următoarele. Uh, din femeile cu vârsta de peste 16 ani care au fost într-o relație, 10,7% au suferit uh, din cauza violenței fizice, cu lovituri, uh, palme și așa mai departe, sau fuseseră amenințate cu armele sau rănite cu armele de către partenerii lor. Cifrele ajung și la 20% în cazul femeilor născute în afara Spaniei, dar care au reședința în Spania. În ciuda acestui fapt, numărul de plângeri a scăzut între anii 2009 și 2016. Au fost depuse mai bine de 300 de plângeri pe bază de violență în funcție de gen, um, dar, iar um, în total, numărul acestora în 2016 este de uh, mai bine de 108.000. Um, și cu toate acestea, vedem că trebuie să rămânem în continuare proactivi în ceea ce privește protecția victimelor. Este foarte important uh, în acest domeniu ca magistrații sau uh, procurorii să știe cum să reacționeze. Spun toate aceste lucruri pentru a vă crea o idee despre cât de gravă este problema. Este o problemă la scară largă. Și avem o problemă mai ales și cu acea așa numită violență instituțională, pentru că aceasta poate să treacă dincolo de frontierele naționale. Cel mai important lucru uh, din tot acest context este pentru femei Um, acea, acel sentiment de neajutorare. Multe victime ale violenței pe bază de gen trec, uh, resimt uh, asta. Simt că dacă se duc la poliție sau dacă ajung în fața unui magistrat, adesea vor trebui să explice de ce au tăcut atâta timp. Și adesea simt că se află într-un climat ostil, considerând că multe persoane Uh, sunt de părere că ele sunt de vină. Tocmai de aceea sistemul este acum atât de uh, imperfect. Dacă cazul unei femei este clasat, adesea acest lucru se face fără anchetă. Nu există niciodată dovezi suficiente. Dacă plângerea este retrasă, iarăși uh, nu se mai face o anchetă de ce s-a întâmplat așa ceva. Și uh, în loc să se renunțe la această atmosferă ostilă, um, lumea merge pur și simplu, trece pur și simplu peste această poveste. Chit că, pentru femei, traumele psihice uh, sunt cât se poate de grave. În al doilea rând, doresc să mă refer la problemele practice cu Ordinul European de Protecție. Trebuie să ținem cont de anumite aspecte când analizăm motivele pentru care doar un număr, mici, doar un număr mic de ordine europene de protecție au fost uh, oferite până acum. În primul rând, sunt uh, câteva condiții care uh, nu sunt întotdeauna întrunite, în așa fel încât să se ofere un ordin european de protecție și sunt și câteva strategii juridice care sunt folosite pentru a descuraja victimele. În ceea ce privește turiștii care suferă din cauza violenței pe bază de gen, femeile adesea nu se plâng pentru că ele nu știu unde să meargă și ce să facă. Atitudinea poliției este crucială. Ehm, așa cum a rezultat în cazul unui număr de doi turiști care stăteau într-un hotel. Um, mă scuzați, așa cum se întâmplă adesea când e vorba de turiști care uh, stau într-un hotel, nu cunosc limba, uh, sunt acolo doar pentru o perioadă scurtă de timp. Și mai este încă o problemă. Ordinul European de Protecție nu poate fi oferit automat um, de către un magistrat sau de către un procuror. Această problemă ar putea fi depășită dacă s-ar oferi informație de calitate. Însă adesea nu se întâmplă asta și uh, așa ajung și la a treia problemă și ultima. Haideți să plecăm de la premisa că magistratul oferă un ordin de protecție uh, spaniol. Și la sfârșit, victima cere și un ordin european de protecție. Se organizează o audiere care trebuie să fie um, desfășurată în termen de 72 de ore, însă uh, apare un alt magistrat care nu este atât de familiarizat cu faptele uh, cauz, uh, cazului și care poate prezida um, întreaga audiere. Pentru a oferi un ordin european de protecție, trebuie să fie făcută o evaluare a informației primite din partea victimei. Trebuie să fie examinată declarația ei inițială, trebuie examinate element, toate elementele ca să vedem dacă există coroborare. Dar este foarte greu să se facă asta și mereu există tendința de a trece pe repede înainte aceste procese uh, legate de violența pe bază de gen și, prin urmare, uh, vedem cum uh, ele sunt fușerite. Trag și o concluzie și exprim și o autocritică. În primul rând, judecătorii spanioli în continuare nu simt că ar fi judecători europeni. În al doilea rând, există o lipsă de pregătire profesională și o Uh, ignoranță față de legea europeană și față de uh, Ordinul European de Protecție. Spania însă încearcă acum să își schimbe cadrul legislativ și să se adapteze Convenției de la Istanbul, semnată în anul 2011, care în Spania a intrat în vigoare în anul 2014, ca parte a unei campanii naționale împotriva violenței pe bază de gen. Este o situație delicată care poate fi rezolvată doar cu instrumente juridice, special uh, create în așa fel încât să contracareze violența pe bază de gen. Avem însă nevoie de judecători, de procurori, de uh, funcționari în instanțe, de ofițeri de poliție care să fi fost pregătiți în acest domeniu. În plus, avem nevoie de un buget adecvat. Pentru că adesea se ajunge la întârzieri în clasarea cauzelor, mai ales din cauza bugetului, ceea ce este absolut inacceptabil. Există o comisie uh, Uh, care um, monitorizează implementarea Convenției ONU în ceea ce privește eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, datează din 1979 această convenție și aceasta a emis mai multe recomandări la adresa Spaniei, printre care enumerez Trebuie să, ca Spania să se asigure că există o compensare proporționată, plătită, compensație uh, plătită victimei. Trebuie să examineze uh, îndeaproape toate cazurile în care femeile nu au primit un nivel decent de protecție și trebuie să se asigure că um, fostele cazuri de violență domestică uh, sunt avute în vedere în momentul în care Uh, sunt, uh, se, se dă o decizie pe custodie și drepturile de vizitare uh, ale copiilor. Dreptul copiilor este foarte important. Dreptul ca un copil să fie ascultat de asemenea și ar trebui să se țină cont de acest fapt în momentul în care se discută despre custodie. Trebuie să ne asigurăm de faptul că autoritățile relevante uh, răspund în mod propice în momentul în care există acuzații de violență domestică. Trebuie să oferim uh, pregătire judecătorilor în acest uh, sens și să eliminăm violența domestică și stereotipiile pe bază de gen. Să recunoaștem faptul că sistemul juridic spaniol este subfinanțat și că judecătorii sunt supraîmpovorați intențiile bune nu sunt suficiente, trebuie să venim cu instrumentele necesare care să ne permită să ne facem treaba. Chestiunile legate de gen sunt foarte importante în momentul în care se au în vedere uh, niște decizii juridice și pentru asta, uh, pentru a se da deciziile corecte, judecătorii trebuie să primească Um, training în ceea ce privește ce înseamnă egalitatea de gen. Este vital ca judecătorii să fie pregătiți, să fie sensibilizați la chestiunile de gen uh, în toate domeniile, inclusiv uh, în uh, ceea ce privește situația din afara Spaniei, fiindcă um, până la urmă suferința femeii este aceeași peste tot, indiferent că ea a suferit în Spania sau în altă parte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 So, colleagues, sorry for the slightly inelegant stopping of that video, but um, there was a, a lot more and we really... Uh... Um, iată, a trebuit să oprim uh, filmarea. E o prezentare mult mai lungă, dar avem voturile la 11 imediat, deci trebuie să ne grăbim, să respectăm totuși uh, timpul și mai e și un alt vorbitor, oricum. Deci, uh, dragi colegi, oricum pierduserăm interpretarea nu mai era interpretare uh, pentru ultimele 8 minute din prezentare, interpreții spun că ei au terminat de parcurs rezumatul pe care l-am primit și noi am tradus din engleză în română. Vom primi oricum, revin, spune președintele, vom primi oricum uh, textul, dar, după cum am spus, avem aceste restricții de timp. Așadar, Trecem la următorul vorbitor, directorul executiv Teresa, vrei să spui ceva? Da. Probabil va trebui să... E, e posibil să trebuiască să plec uh, mai repede din cauza că mă presează și pe mine timpul. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Așa cum ați spus, e important să existe aceste mărturii. Va fi util pentru noi să putem uh, încorpora acest material în lucrările noastre. Păstrăm legătura și eu sunt mereu în contact cu domnul Leven și dacă ratez parte din intervenția domniei sale, nu va fi atât de grav. Păstrăm legătura. Da, sperăm ca Soraya să poată rămâne până la sfârșitul reuniunii, ea fiind coraportor. Mulțumesc, Teresa. Deci, ultimul expert uh, intervine acum, după care deschidem dezbaterea. Uh, directorul executiv la uh, um, Victims Support Europe, domnul Levent. Vă dau cuvântul și apoi urmează discuția cu membrii prezenți. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumesc pentru uh, frumoasa invitație. Așa cum s-a spus, sunt director executiv la Victims Support Europe. Suntem o rețea pentru sprijin la adresa victimelor. Um, I'm here also, I think, because uh, I worked in the Europe... Am lucrat la Comisia Europeană în momentul în care a fost propus uh, și negociat Ordinul European de Protecție, deci am ceva experiență în acest sens. Nu am lucrat efectiv la acest ordin de la implementarea sa și cred că este un lucru important care trebuie, ținut, uh, care trebuie avut în vedere. Le sunt recunoscător cercetătorilor pentru acest raport care ne reamintește numeroasele probleme evidențiate în timpul negocierilor. Am ascultat foarte multe despre problemele sau problemele potențiale, uh, inclusiv uh, faptul că um, agresorul poate să descopere noua um, localizare a victimei, ceea ce evident descurajează solicitarea unui astfel de ordin instruirea profesională și mm, a victimelor este de aceea importantă. Aș vrea însă acum să abordez lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Pentru mine, principala întrebare este care e cererea de ordine de protecție europene. Este o întrebare la care nu prea putem răspunde cu ușurință, pentru că există mii și sute de mii în Uniunea Europeană și în întreaga lume care suferă, care mm, sunt agresate și care au nevoie de protecție. Aceasta este principala problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Dar a doua întrebare este dacă există cerere de ordine de protecție din partea victimelor, dacă există o necesitate. Știu că există statistici, dar mm, plângerile victimelor se referă la lipsa de acces la protecție. Există solicitări din partea ONG-urilor. Nu spun că cunosc eu răspunsurile, dar sunt întrebări importante. De ce facem apel la acțiune în domeniu? Noi ne consultăm cu membrii noștri îndeaproape în fiecare an și avem un proces uh, de elaborare a unei strategii și anul acesta dezvoltăm un program cadru pe patru ani. Acestea sunt uh, chestiuni uh, care au reieșit în urma aplicării protecției naționale și nu neapărat transfrontaliere. Deci, principala întrebare este care sunt problemele cu care s-au confruntat uh, persoanele care au făcut obiectul unui ordin european de protecție atunci când au vrut să se deplaseze în străinătate și am o listă întreagă de întrebări conexe. Câte persoane se supun măsurilor naționale de protecție, merg în străinătate și apoi uh, devin uh, victime ale persoanelor împotriva cărora se aplică ordinul respectiv, ce le împiedică pe aceste victime să obțină sprijin în străinătate. Deci am auzit câteva exemple în acest sens, dar care sunt statisticile pe care le avem? Pentru că asta ne spune ceva despre pot, populația potențială. Câte persoane care fac uh, obiectul ordin de protecție merg în străinătate, caută protecție și nu obțin această protecție și devin din nou victime. Și dacă nu obțin protecția, de ce o obțin cu întârziere? Câte persoane au primit un nou ordin de protecție în străinătate, dar acesta nu a fost adecvat pentru a le proteja împotriva victimizării? Doamna judecător a menționat opt cazuri în care existau cazuri de protecție, eh, ordine de protecție și femeile totuși au fost ucise. Deci trebuie să înțelegem această relație, pentru că nu este suficient eh, să știi știm că acele persoane au fost victimizate în străinătate, dar trebuie să știm ce măsuri au fost aplica aplicate în străinătate, dacă acele măsuri uh, erau menite sau ar fi putut să le ajute, pentru că trebuie să știm ce funcționează, ce nu și cum putem uh, proceda astfel încât aceste persoane să fie protejate în practică. Câte persoane care au un ordin de protecție ar vrea să meargă în străinătate, dar nu se duc din cauza uh, fricii că vor deveni din nou victime. Câte persoane ar merge în străinătate dacă s-ar emite un astfel de ordin și câte persoane fac obiectul unui ordin național de protecție? Am auzit câteva exemple de astfel de situații. Care sunt situațiile deplasării? Există cumva um, o posibilitate de a fi informate? Cum funcționează acest proces? Oamenii se gândesc la acest proces atunci când merg în străinătate? Apoi, um, câți, uh, câți ani, câte săptămâni uh, vor să meargă în străinătate după emiterea ordinului de, ordinului de protecție și care este relația între toți acești factori. Așadar, pe baza răspunsurilor la aceste întrebări, trebuie să găsim măsuri pentru a proteja femeile. Există cam o mie, cam 100 uh, de mii de ordine emise în fiecare an și cam 40 de mii vin din uh, Franța. Poate că 90-95% vin dintr-un număr mic de țări și asta în sine spune ceva despre problema cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. De ce Spania este atât de activă și alte țări nu sunt? nu cred că este o violență domestică mai multă într-o țară decât în alta. Sigur că există diferențe între țări. Și cred că ar trebui să ne uităm la ordinele care au fost emise, să înțelegem ce s-a întâmplat cu aceste ordine. De ce există doar șapte ordine de protecție? Care sunt uh, circumstanțele în care au fost emise aceste ordine? Și cred că patru dintre ele uh, sunt din Spania. De ce uh, solicită victimele un uh, ordin de protecție european? Care sunt caracteristicile lor personale? Uh, cum au ajuns să știe despre acest ordin de protecție? Care a fost experiența lor cu autorități? autoritățile oficiale care le-au emis ordinul, cât a durat acest proces. Exist, ele sunt mulțumite de acest proces, victimele au fost protejate efectiv de acest ordin, a funcționat ordinul în cazul lor și cum a fost asigurată uh, intimitatea lor sau protecția vieții personale. Uh, Acestea sunt uh, foarte multe întrebări importante, însă pe de altă parte există și foarte multe speculații atunci când se încearcă obținerea unui ordin european de protecție. Acum nu sunt uh, uh sigur uh, dacă au existat cazuri în care victimele au cerut un astfel de ordin și nu au reușit să-l obțină. Deci trebuie să știm care este punctul de acțiune uh, potrivit. Acum dacă victimele consideră că nu au nevoie de un astfel de ordin. De ce au ele, de fapt, nevoie la nivel național și transfrontalier? Nu spun că ordinul european nu este necesar, spun însă că nu avem dovezile necesare pentru care este necesar un astfel de ordin, inclusiv uh, situațiile în care este necesar. Deci există mii de oameni, de femei, care, care devin uh, victime ale violenței domestice în fiecare an și trebuie să acționăm în mod hotărât avem un instrument foarte important, și anume Convenția de la Istanbul. Aceasta stabilește un cadru cuprinzător uh, care prevede acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a proteja și ajuta femeile. Deci trebuie să știm care sunt uh, principalele priorități prevăzute de acest instrument, care sunt acțiunile cele mai potrivite, ce ne vor ajuta să rezolvăm problemele și să obținem cele mai, mul, uh, cele mai bune rezultate și unde poate Uniunea Europeană să-și aducă contribuția. Dacă ne uităm la femeile care intră în relații uh, abuzive, trebuie să vedem cum putem să le ajutăm să iasă din acele relații, cum putem să le ajutăm să se pregătească pe termen mediu și lung, cum putem să-i urmărim penal pe infractori și cum putem să-i ajutăm ajutăm pe copii și cum putem să-i protejăm în acest context. Dacă punem toate aceste lucruri cap la cap, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui ca pe lângă acest instrument european să mai existe și alte măsuri practice pentru a pune în aplicare legislația și cum putem susține uh, implementarea articolului 18 din directiva privind victimele. Acel articol spune că atunci când este necesar aceste măsuri, uh, trebuie să includă și instituirea de proceduri la nivel național pentru protecția fizică a victimelor și familiilor acestora. Deci există această posibilitate de acțiune la nivel național. Și am am auzit toate aceste intervenții de astăzi și multe se referă la problemele care există la nivel național, probleme legate de funcționarea ordinelor naționale de protecție. Dacă aceste ordine naționale de protecție nu funcționează bine, atunci Ordinul European de Protecție nu va funcționa la rândul său, dacă, bineînțeles, există cerere pentru acest ordin european. În ceea ce mă privește, consider că sunt două mari priorități. În primul rând, uh, trebuie să existe sprijin eficient și o informare eficientă a victimelor în afara sistemului judiciar. Acest sprijin le va ajuta pe victime să cunoască mai bine existența acestor ordine de protecție și ce să facă pentru a le obține. Sistemele naționale de protecție trebuie de asemenea analizate pentru a se vedea dacă funcționează bine. Trebuie văzut dacă există măsuri concrete adaptate uh, la situația de pe teren și Spania cred că este un exemplu în acest domeniu. Nu este suficient uh, să-i spui cuiva nu te apropia de această femeie. Trebuie să existe și mecanisme și măsuri pentru a împiedica persoana respectivă sau agresorul să mm, intre în contact cu femeia agresată. Apoi trebuie să existe niște măsuri asigurătorii. Avem uh, Uh, situații prevăzute de Convenția de la Istanbul în care uh, poliția poate să emită niște ordine, uh, dar nu se întâmplă în toate situațiile acest lucru, pentru că de multe ori trebuie așteptată decizia judecătorului. Însă în țările în care poliția poate emite niște ordine temporare, viețile femeilor sunt salvate. Apoi, o altă întrebare este dacă polițiștii, judecătorii și procurorii primesc instruirea profesională necesară pentru a ști cum să emită și cum să gestioneze ordinele europene de protecție. Și, bineînțeles, trebuie să știe cum să evalueze eventuala urgență a situației. Tot auzim despre practică, însă, în practică, femeile nu au acces la aceste măsuri din cauza culturii în care este înrădăcinată această violență bazată pe gen. Apoi există proceduri uh, pentru a pune în aplicare eficient uh, aceste ordini de protecție, dacă există tehnologii eficiente și așa mai departe. Acestea sunt întrebările majore la care trebuie să răspundem și pe baza cărora trebuie să stabilim niște priorități uh, directiva europeană privind victimele a creat un uh, precedent și ne-a dat posibilitatea să lucrăm la elaborarea unor standarde minime. În opinia mea, directiva a fost adoptată și propusă pe baza încrederii. Articolul 82.2 vorbește despre cooperarea judiciară și trebuie să implementăm măsuri care să promoveze cooperarea judiciară. Însă, atunci când nu există protecție și drepturile victimelor nu sunt respectate, Întrebarea se pune dacă judecătorii și procurorii au încredere în sistemele judiciare ale altor țări. Cred că acesta este un argument similar și când vorbim despre ordinele de protecție. Dacă există măsuri care protejează victimele violenței domestice împotriva altor tipuri de riscuri, atunci putem să avem încredere între statele membre, deci cred că și aici există o oportunitate, o posibilitate. Nu știu ce se poate face, trebuie făcute niște studii în acest sens, dar pentru mine, iată, acestea sunt principalele probleme. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați uh, prezentat poziția dumneavoastră. Cu siguranță vom avea și întrebări pentru dumneavoastră. Acum dau cuvântul membrilor care doresc să intervină. Și, bineînțeles, uh, și raportorii vor avea cuvântul la final pentru un rezumat. Vreți să interveniți? Două minute, vă rog. Betina. Predsedo, ja bih... Eh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor experților deoarece lucrurile pe care le-au spus sunt foarte importante. În viața mea nu prea m-am întâlnit cu astfel de cazuri de violență pe bază de gen. Singura astfel de violență a fost în uh, Otelo. Am întâlnit-o în Otelo. Acum uh, am conștientizat cât este de gravă această problemă și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. S-a tot uh, menționat această cifră, șapte, Este adevărat că utilizarea foarte redusă a Ordinului European de Protecție ne indică faptul că trebuie să schimbăm ceva. Și acum vine și întrebarea mea. Avem uh, aici acest studiu foarte bun însă, în general, ne confruntăm cu o lipsă acută de informații. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Ce va fi mai important în viitor? Să revizuim directiva privind Ordinul European de Protecție sau, dacă va fi suficient, să ne intensificăm activitățile de promovare a acestui instrument în uh, rândul uh, autorităților de punere în aplicare a legii sau a victimelor. Care acțiune este mai importantă? Mulțumesc, domnule Sertina. Mai există și alți colegi care doresc să intervină, în afară de raportori, care vor interveni la final. Aș vrea și eu să fac uh, o scurtă intervenție. Eu am fost membru activ al acestei comisii când s-a făcut propunerea inițială și uh, cunosc uh, problemele pe care le-a menționat uh, domnul Altan și pe care le-au menționat și experții. A existat posibilitatea Uh, de a opta pentru acest sistem și majoritatea țărilor care au avut această posibilitate au aderat la acest sistem pentru că tocmai au resimțit uh, nevoia în practică să existe un astfel de sistem și deci au făcut această alegere. Și aș vrea să pun o întrebare. Ați uh, spus că um, una sau două țări au mai multe cazuri, ceea ce ne arată că Ordinul European de Protecție nu este foarte bine cunoscut. Și este mare păcat acest lucru, pentru că acest instrument ar fi putut fi unul foarte bun și ar fi putut fi folosit într-un mod mult mai eficient ca instrument suplimentar de protecție alături de bunele practici naționale. Și aceasta a fost dezbaterea la vremea respectivă în Comisia FAM și în Comisia LIBE, atunci când am lucrat pe marginea acestui dosar. Și aș vrea să susțin ideea că faza de implementare a fost una deficitară și sigur că cunoașterea politică și socială a acestui instrument a scăzut față de cum se întâmpla la început. În primele luni de la adoptarea directivei, instrumentul a fost uh, foarte mediatizat și foarte apreciat. Și plus că existau uh, țări um, care au resimțit necesitatea de a adopta acest sistem pe care l-au considerat eficient pentru protecția femeilor aflate în situații vulnerabile. Sigur că mm, nu era un instrument menit să acopere toate situațiile, ci un instrument suplimentar menit să sprijine femeile în situații transfrontaliere. Și la asta ne-am gândit în Comisia Libe la momentul respectiv. Acestea au fost comentariile mele la mm, prezentarea anterioară. Mai există și alți colegi care vor să pună întrebări înainte să dau cuvântul raportorilor? A, da, trebuie să intervină și comisia. Oh, yeah. I'm really sorry. So you know what? It's a terrible uh, mistake, but the commission was... A fost uh, o greșeală foarte mare. Comisia nu era în notele noastre. Îmi cer mii de scuze. Comisia ar putea să ne spună ceva? Comisia, vă rog, îmi cer scuze. I didn't have your name down, so please Vă rog să vă prezentați pentru că nu am numele dumneavoastră pe notițele mele. Mulțumesc, domnule președinte. Nicio problemă. Mă numesc Isabel Perignon, sunt Head of Unit, uh, responsabil de uh, dreptul de procedură penală. Și vă suntem uh, recunoscători pentru această discuție, deoarece acest dosar este foarte important pentru noi. Vă suntem recunoscători pentru aceste prezentări foarte interesante. Subliniem că implementarea corectă a directivei EPO și aplicarea regulamentului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de protecție în materie civilă reprezintă o prioritate pentru noi și pentru comisarii noștri. Toate statele membre care se supun directivei EPO nu au notificat măsurile de transpunere comisiei și de aceea a durat atât de mult. Au existat uh, scrisori de notificare, am transmis uh, avize motivate tuturor statelor membre și abia după 2 ani uh, toate statele membre au transpus măsurile. Acum a venit momentul să elaborăm un raport pe care îl vom prezenta la anul. Suntem de acord cu dumneavoastră și noi suntem dezamăgiți uh, și triști să constatăm că acest instrument nu este folosit suficient. Și împărtășesc uh, explicațiile domnului Altan pentru că noi uh, suntem în contact cu statele membre pentru a înțelege de ce nu folosesc acest instrument suficient de mult. Am primit de la statele membre informații practice despre autoritățile competente, despre cum am putea promova acest instrument în practică. Iar acum uh, punem toate informațiile pe portalul e-Justice și pe site-ul uh, rețelei judiciare europene. De asemenea, avem și um, uh, fonduri pentru ca rețeaua de formare judiciară uh, să includă în programele școlilor de specialitate un astfel de training pentru autoritățile judiciare. Doamna procuror din Spania ne spunea că este important ca magistrații să cunoască acest instrument. Noi uh, suntem uh, angajați să asigurăm funcționarea acestui instrument și să derulăm activități de sensibilizare în toate domeniile care au legătură cu drepturile victimelor. După cum știți, oferim și granturi pentru programele DAFNE. Acum, în paralel, evaluăm implementarea corectă a directivei privind drepturile victimelor în toate statele membre și intenționăm să organizăm uh, reuniuni uh, la nivel înalt uh, pe 29 ianuarie 2018. Acolo vom avea discuții constructive cu experți din statele membre pe o varietate de subiecte care au legătură cu drepturile victimelor, inclusiv combaterea violenței împotriva femeilor și aplicarea ordinelor de protecție. Vedeți așadar că avem acest angajament uh, pentru că suntem cu toții șocați când vedem situația în anumite țări, mai ales în Spania și nu numai, ci și în alte țări din Europa. Mulțumesc! Într-adevăr, și alte țări din Europa se confruntă cu această problemă. Intervenția dumneavoastră a fost foarte utilă pentru că ne aflăm acum în faza de implementare și uh, vrem să ne asigurăm că acest ordin european de protecție devine cu adevărat eficient în uh, viața de zi cu zi. Și vrem să ne asigurăm că și alte state membre îmbunătățesc punerea în aplicare. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ajungem la finalul acestei audieri și vreau doar să subliniez că prezentările experților vor fi publicate și diseminate Uh, oricum trebuie să știți că această audiere este transmisă live pe internet și în plus materialele vor fi puse la dispoziția colegilor care nu au reușit să ajungă la această reuniune. Și bineînțeles uh, și ceea ce a spus comisia va fi uh, transmis și celorlalți colegi. Împreună cu colega mea, Vilia, de la Comisia FAM, vă mulțumim uh, foarte mult. Aceasta este o dovadă a bunelor relații de colaborare între Comisia LIBE și Comisia FAM. Acum uh, mă adresez uh, din nou doamnei raportor Soraya Post, care va trage câteva concluzii în urma discuțiilor de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, Claude. Mulțumesc pentru toate informațiile și intervențiile, care mi s-au părut foarte importante pentru noi ca raportori. Și Tereza spunea mai devreme că au fost niște informații importante. La fel și ceea ce ne-a spus comisia a fost foarte important. Și cred că eu și Teresa va trebui să ne întâlnim din nou cu Comisia ca să primim toate aceste informații. Uh, Levante, cred că ai pus foarte multe întrebări, dar vreau să aud și răspunsurile. Pentru că răspunsurile sunt mai relevante pentru raportul nostru. Cred că sunt multe de făcut și repede. pentru că trebuie să garantăm protecția drepturilor omului pentru toți cetățenii noștri. Comisia trebuie să dea dovadă de angajamentul său de plin pentru punerea în aplicare corectă a legislației în domeniul Ordinului European de Protecție și mă bucur să aud uh, că de această dată ați avut vești pozitive. Comisia va trebui să lanseze proceduri de infracțiune împotriva tuturor statelor membre care încalcă această directivă. Știu că aveți uh, proceduri de infringement în curs. În plus, Comisia trebuie să-și îndeplinească obligațiile de raportare, așa cum se prevede în directivă. Comisia trebuie să lanseze a apeluri care să promoveze alocarea de resurse la nivel național pentru acest uh, ordin și trebuie să implementeze și campanii de conștientizare. În plus, trebuie să promoveze schimbul de bune practici și cooperarea între statele membre și între statele membre și societatea civilă pentru a garanta funcționarea adecvată a Ordinului European de Protecție. De asemenea, cred că Comisia trebuie să lanseze uh, un proces de monitorizare și raportare pentru societatea civilă în statele membre. De asemenea, această listă cu autoritățile competente responsabile de emiterea și recunoașterea EPO trebuie să fie publicată și trebuie să se știe care este autoritatea centrală din fiecare stat membru care are ca scop emiterea și comunicarea acestor europene, a Ordinii Europene de Protecție. Cred că statele membre trebuie să condamne violența interpersonală. Cred că judecătoarea din Spania vorbea despre terorismul de gen. A spus așa ceva? Mi-a plăcut chestia asta. Pentru că, da, exact asta înseamnă și uneori uh, victimele sunt uh, scoase vinovate. Trebuie așadar să folosim acest uh, instrument pentru a combate terorismul de gen. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentări. Mulțumesc foarte mult, doamna Soraya Post. Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților care au participat la întâlnirea de astăzi la această audiere. Le mulțumesc și membrilor din ambele comisii, FAM și LIBE. Și, Claude, îți mulțumesc și ție foarte mult! Libe. Stimați colegi, pentru Libe voturile vor avea loc la ora 11.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 Mr. Chairman, can we get on? Domnule președinte, putem să începem? Yeah, I was just waiting for you to say that. And I... Așteptam să spuneți asta. Am uh, uh ciocanelul potrivit În primul rând, este cineva care nu are cartela? Ok, deci toată lumea are cartelele de vot, coordonatorii sunt pregătiți, noi suntem pregătiți. Okay, the first vote is on... Primul vot revizuirea regulamentului 45-2001. Vă rog, păstați liniștea, stimați colegi. Raport, raportarea este Cornelia Ernst. Dacă raportarea dorește să intervine dacă nu putem trece direct la vot. Da, vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat. Și um, chiar vreau să intervin, tocmai ca să subliniez cât de bine am lucrat unii cu alții. Ilia, let's now proceed to... Mulțumim, Cornelia. Trecem la vot. Votăm amendamentul 17. S-a deschis votul. Votul, amendamentul 17, jurii. S-a deschis votul. The vote is still open while people sit down. S-a deschis votul. Votul este încă deschis. Ocupați loc. Vă dau mm, o marjă de îngăduință cât timp uh, vă așezați, dar nu putem să așteptăm la nesfârșit. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. Okay. Socialiștii și democrații au un membru supranumerar dacă puteți să remediați această situație, ok. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 253 s-a deschis votul. Amendamentul 253. Votul s-a închis redeschidem, votul este încă deschis pe amendamentul 253. Domnul Fos nu poate să găsească amendamentul, este 253 pe pagina 3. Pentru acei colegi care nu urmăresc, amendamentul este 253 pe pagina 3. Votul este încă deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis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 Amendamentul 20 s-a deschis votul. Amendamentul 7, nu pot să scriu, nu pot să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să revenim. Stimați colegi, un moment Trebuie să votăm amendamentul 20 de la jury. de la Comisia Jurii. S-a deschis votul. Amendamentul 20 de la Comisia Jurii. S-a, votul este încă deschis. PP-ul are un membru supranumerar. Dacă un coleg poate să-și retragă cartela de vot de la PPE. ppe ul are în continuare un membru supranumerar. Mulțumim. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118. Votul este deschis. O Și a închis votul, respins. Trecem la articolul 9 de compromis. Compromis articolul 9. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. respins și raportorul a votat împotriva propriului său amendament. Amendamentul 24 s-a deschis votul. Amendment 24. The vote is... S-a deschis votul pe amendamentul 24. Ah, we have a technical... Avem o problemă tehnică. Întrerupem un moment votul. Okay. Colleagues, we have to pause. We have a... Stimați uh, colegi, avem o problemă cu consola de vot. Întrerupem. Suntem la amendamentul 24. I'd love a, I'd love a coffee or something stronger. Mulțumesc.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 Okay, colleagues, um... Stimați colegi, vă rog ascultați-mă un moment. Îmi pare rău, doamnă Ernst, este raportul dumneavoastră, situația va fi rezolvată. Ce s-a întâmplat este că mașina a fost supraîncărcată pentru că înregistrează 62 de membri prezenți și care votează, dar pot să fie doar 60 de membri Uh, mașina poate să suporte doar 60, uh, sau a depășit acest număr, deci acum trebuie să verificăm. Da, domnule Melo, vă rog, nu atingeți consola. Stimați colegi, ascultați-mă. Stimați colegi, nu e vorba de PPE. Coordonatorii vă rog să verifice câte persoane sunt. Vă rog să păstrați liniște atât până termin. Vă rog ca ordonatorii să verifice dacă au numărul corect de membri prezenți și că sunt într-adevăr 60 de membri și după aceea vom face un test. Îmi cer scuze pentru această întrerupere. După aceea vom continua cu cei 60 de membri. Deci o SND au 15, PPE, doamna Metzola, vă rog, verificați numărul de persoane prezente. vote, vote like this. In, okay. Just to check that. We do test now, yeah? Okay. I'm presuming from all the hilarity that every court... Presupun că toți coordonatorii au reverificat. Deci acum vom face un test să vedem ce se întâmplă. S-a deschis votul. Testăm. Puteți vota cum doriți. Este un vot test. Acum se înregistrează 61 de voturi, ceea ce nu este acceptabil pentru sistem. Deci cineva are un eurodeputat în plus există un, o cartelă în plus din partea unui grup politic. It's in general the machine. The machine should stop. Yeah. We don't know. The machine is not showing. colleagues, just give us uh, 30 seconds, we'll sort this out. Un minut pentru a rezolva această problemă tehnică, vă rog. colleagues, um, we're going to try another test. Stimați colegi, vom face încă o probă pentru a vedea dacă ajungem la 60. Deci vă rog, uh, votați acum pentru a vedea. We open the vote? Yep. The vote is open. When do I open the vote? Is it open? Yes. The vote is open. Everyone vote. S-a deschis votul. Votați acum, vă rog. Can we not? Okay, colleagues, the problem is solved. Um, but we have to begin again with one, two. Trebuie să reîncepem din nou. Ne întoarcem la amendamentul 125. Ok, dacă sunteți pregătiți, reîncepem. Îmi cer scuze pentru întârziere. Parcurgem voturile pe cât de Uh, repede posibil. Amendamentul 125. S-a deschis votul. Amendamentul 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. S-a deschis votul. Se adoptă amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a, deschis, s-a închis votul. Amendamentul 131, amendamentul anterior a fost respins. S-a deschis votul pe amendamentul 131, s-a închis, se adoptă amendamentul 132. S-a închis votul.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis. Amendamentul de compromis. Articolul de compromis 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39, 41 și 40 39 până la 46 în bloc s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 4, amendamentul 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 163 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 166 și 167, identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 42 de compromis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 178 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 180 s-a deschis votul. Respins. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Articolul de compromis 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 180, amendamentul 186 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Yeah, I know. Colleagues, uh, one mistake. We have to go back to the second part of the... Îmi pare rău. Trebuie să ne întoarcem la partea a doua a amendamentului 184. S-a deschis votul. Deci, este partea a doua a amendamentului 184 pe pagina 13. Repet, 184, partea a doua. Ați înțeles? Fotul este încă deschis. Este vorba de butonul verde, dacă sunteți de la PPE. Cine tot spune verificăm, verificare, verificare? Vă rog, nu mai spuneți asta, mă, de- mă deranjează. Domnul Vos se pare că votează împotriva propriului său amendament. S-a închis, vo- s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 186 am votat deja. Amendamentul 206 s-a închis votul. Respins Amendamentul 53 și 44 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 45. Jurii. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 209, prima parte. S-a deschis. 208, prima parte, îmi cer scuze. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Și atunci nu mai votăm partea a doua. Trecem la amendamentul 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 213. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se respinge. 214 pentru. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se respinge. 216 pentru. Dar s-a deschis votul. Close. Carried. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 217 s-a deschis votul. Ana, Ana? Am închis votul. Se respinge. 219. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 57220 identice. Le votăm în bloc. S-a închis votul. Se adoptă. 221. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Uh, compromisul 61. Pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 226. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articol 62. Deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 251 și până la 257 în bloc. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 234. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 46, juri Deschidem votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 235, 236 și 37 identice. Votăm în bloc. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentele 238, 239 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Votăm amendamentul 240-241 s-a deschis votul. 240-241 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. accepte un chèque ou pas, c'est pas le cas, c'est du tout Yeah, okay. Um, okay, um, it's one of those moments. Este unul din acele momente, spune președintele. Juan Fernando, te rog să nu începi. Yeah, yeah, we have to get on with the vote. Trebuie să continuăm votul, spune președintele. Haideți, vă rog, să trecem mai departe. Vă rog să vă înregistrați votul după, ca fiind uh, negativ, amândoi. Vă rog. La 240-241. Mergem mai departe. Vă rog să uh, înregistrați votul diferit în scris după aceea. Exact așa să faceți. Amendamentul 242. Să deschizi votul. Președintele reia, îmi cer scuze, am fost distras cu atâtea rugăminți din sală, trebuia să votăm 218, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 242. S-a deschis votul. S-a închis? Se respinge. Amendamentul 243. S-a deschis votul. S-a închis? Respins de asemenea. Amendamentul 47 jurii. S-a deschis votul. S-a închis votul. PP-ul are un vot în plus de data aceasta. Vă rog dacă puteți să-l retrageți. Foarte bine. Bine. Amendamentul 244 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 246 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 248. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 250. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 255. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 58-48 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 72. S-a deschis votul. E în continuare deschis? Ce se întâmplă? Just check. Is the vote still open? Verificăm dacă votul este în continuare deschis. Așa este. L-am închis acum. A fost pe amendamentul 72. S-a închis votul. I kept it open because I... Am ținut Votul deschis, încerc să închid acum, spune președintele. S-a respins. Amendamentul 5 jurii, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 74 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 75 pentru... S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 76. Atât. S-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Amendamentul 80 pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentele 5 și 7 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentele 6 și 8 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și trecem la 84. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 85 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 86 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Jurii s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Jurii S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și votul final, prin apel nominal, pe textul astfel amendat, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 45 pentru, 7 împotrivă, 6 abțineri. Și acum votăm decizia de a începe negocierile. Vot cu majoritate absolută. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, 7 împotrivă, 6 uh, abțineri. Se adoptă felicitări doamnei raportor Ernst. Thank you, colleagues, for your patience on that vote. We now... Mulțumim, dragi colegi, pentru răbdare. Votăm acum următoarele um, rapoarte. Avem uh, decizia Consiliului în ceea ce privește o măsură de control cu privire la droguri, raportor fiind domnul Boni. Vot unic. E pregătită toată lumea? Trecem direct la vot. De, s-a deschis votul. Este vot prin apel nominal. E gata toată lumea? S-a închis votul. și se adoptă. 54 pentru, un vot împotriva obținere. Domnule Bonim, îmi cer scuze. Trebuia să vă întreb dacă doriți să spuneți ceva. Felicitări! Nu știu ce discutați pe substanță, domnule Engel, dar uh, poate e mai bine așa, orice ar fi. Dragi colegi, ajungem la cel de-al treilea vot. Haideți să menținem ritmul, fiindcă știu că trebuie să ajungeți, uh, sunt transporturi prevăzute. Haideți să trecem așadar direct mai departe, raportor fiind Malin Björk. O notă introductivă. Puțină liniște, vă rog, ca să, facem, uh, să trecem în revistă totul cât mai repede. Este propunerea de regulament în ceea ce pește un cadru al Uniunii pentru uh, Um, reașezare și am o scurtă notă. La compromisul 17, considerentele uh, acoperite sunt caduce din cauza compromisului 17. Este însă o greșeală de redactare în lista de vot. Ar trebui să fie compromisul 17 acolo, nu un alt uh, număr. E vorba, sunt caduce dacă se adoptă compromisul 17. Malin, vrei să iei uh, cuvântul? Voi fi foarte succintă. Voiam să mulțumesc tuturor celor din încăpere care au lucrat alături de mine, mai ales raportorilor din umbră, dar multor altora instituții, ONG-uri, guverne active pe, în materie de relocare. Mulțumită lor am reușit să obținem acest dosar. E clar E singura propunere pentru coridoarele sigure și legale. Toată lumea a încercat să obțină cel mai bun rezultat posibil. Toată lumea trebuie să facă compromisuri, dar sper să putem merge mai departe cu opoziția Parlamentului de care să fim mândri. Mulțumesc consilierilor de la toate grupurile, uh, mai ales consilierilor uh, mele, mulțumesc Angelei de la secretariat și aștept cu nerăbdare votul. Mulțumesc! Mulțumim, Malin! Trecem acum la vot și începem cu amendamentul 117. Dragi colegi, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 118. Nu, compromisul 1, spune președintele. Suntem la compromisul 1, s-a deschis votul. Compromisul 1. E o problemă? Întreabă președintele. Dacă e o problemă cu compromisul 1, atunci vom avea foarte multe probleme. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. E pe la pagina 6, compromisul 4, spune președintele. Da. S-a închis votul. Se adoptă. De asemenea. Mai departe. Compromisul 5. Nu e o surpriză. S-a deschis votul. S-a închis. A votat toată lumea? S-a închis. De asemenea, se adoptă. Compromisul 5A s-a deschis votul. Compromisul 5A a votat toată lumea. Ar trebui să fie pe la pagina 14, spune președintele. S-a închis votul acum și s-a adoptat. E totul în regulă? întreabă președintele. Urmărește toată lumea votul? Bine. Compromisul 6. S-a deschis votul. Compromisul 6. Puțină liniște, vă rog. S-a deschis votul la compromisul 6. S-a închis. Se adoptă și acesta. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Compromisul 8 la pagina 19 de pe lista de vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. Compromisul 13 pe articolul 12 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 15 pe articolul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 110, 110. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 534. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La articolul 18, amendamentul 115, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 547. S-a deschis votul. Colegi, îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 545. 545. S-a închis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 546. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 548 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Recitals amendment. Considerând amendamentul 131 s-a deschis votul. S-a închis. respinge. 132. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 155. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 172. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 225. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 237. Nu, îmi cer scuze, 226, spune președintele. 226. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 237. S-a deschis votul. 237. S-a închis. Rejected. Se respinge. 247. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 248. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Numai puțin, vă rog. Vrei să iei cuvântul înainte de votul final? Te rog. Cred că avem o mică problemă cu unul din voturi și vreau să vă rog să ne dați o pauză de două minute ca să discut cu raportorii din umbră. Dacă se poate, puteți uh, să mă suportați două minute? Vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, spune președintele, vă rog, doar un minut, aveți un puțin pică răbdare. Un minut. Just have some patience for a minute. Aveți un pic de răbdare, un minut. Vă rog să vă grăbiți. Raportorii din umbră să se grăbească un pic, da? Înainte de votul final. Aveți voie, da? Vă rog să aveți răbdare. Colleagues, just be patient for another minute or so. It, it is legislation and it, and it... Este vorba despre un act legislativ și această procedură este permisă. Just be patient for another minute. Thank you. Încă un minut mai aveți răbdare, vă rog.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 Uh, colleagues, um, resume your places. Um. Vă rog să reveniți la locuri. Am uh, ajuns la o decizie și anume, conform regulamentului și prin autoritatea președintelui, putem revota. Îmi cer scuze. Lăsați-mă să termin propoziția înainte să începeți să vă, vă uitați. Putem revota un articol este nevoie de majoritate. Vă rog, înainte să respingeți tot ce spun, măcar lăsați-mă să-mi termin propoziția. Este nevoie de o majoritate a membrilor comisiei pentru a permite acest lucru. Așadar, dacă avem majoritate, dacă comisia permite, vom revota compromisul 5A de la articolul 5. Dacă nu există majoritate, nu putem să o facem. Deci, am să vă întreb acum dacă există o majoritate a Comisiei ca să revotăm compromisul 5A la articolul 5, conform uh, regulamentului. Vă rog să ridicați mâna. Vă rog să fiți atenți. Dacă doriți să revotăm articolul 5A la articolul 5. Spuneți da. Ridicați mâna. Și acum numărăm. Putem să facem și electronic, dar mai bine ridicați mâna. Dacă vrea cineva să verifice, o să și verificăm. Bine, ați numărat? Vreți să votăm electronic? Haideți să votăm electronic. Bine, cine vrea să revoteze? Vă rog să, revota, să votați da electronic și așa lămurim situația. Deci pentru a revota la articolul 5, votați electronic. Vot yes. El- votați da electronic acum. După care putem să trecem mai departe rapid. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. 40 păi, de voturi pentru. Nu știu de ce ați votat și împotrivă, pentru că urma să deducem care sunt voturile împotrivă. Bine, acum puteți să votați și împotrivă dacă vreți, dar e clar că avem majoritate. Bun, vot electronic, revotăm compromisul 5A la articolul 5. Comisia va revota acest articol, da? Vă rog să fiți atenți, pentru că vom vota electronic. Okay, can I just have some quiet? Puteți să faceți liniște, vă rog. Vă rog să nu mai sporovăiți, pentru că votăm uh, din nou și nu vrem să revotăm de două ori. Votăm la compromisul 5A, la articolul 5 și s-a deschis votul. Just make sure you know how... Vă rog uh, să știți clar cum votați, pentru că nu mai votăm încă o dată. Okay, has everyone voted? A votat toată lumea? Se respinge cu 51 de voturi, 8 uh, pentru și nicio abținere. Bine, dragi colegi, puteți să faceți liniște? Liniște ca urmare a acestui vot trebuie să votăm 362 și 366. E, e logic. Vă rog să fiți atenți. S-a deschis votul la 362. Coordonatorii, vă rog. Thank you. Okay, just, just so that, that it's clear. Ca să fie clar. Ca să fie clar. Okay, I know you're conferring. Știu că sunteți nelămuriți, dar amendamentele 362 și 363 trebuie să fie votate. Puteți să o faceți în liniște și începem cu 362. S-a deschis votul. Deschidem încă o dată. 3, 6, 2. Cu cât votăm mai repede, cu atât mai bine. Votul este încă deschis. 3, 6, 2. Am să închid acum votul. A votat toată lumea. Se respinge 55 la 2 și nicio abținere. Acum, rapid, 3, 6, 6. S-a deschis din nou votul. S-a închis votul. And that is rejected. Și se respinge. 58 uh, de voturi împotrivă și niciunul pentru. Trecem acum la votul final, care va fi vot cu apel nominal. Sunteți pregătiți? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37 pentru, 20 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. We now vote on the... Votăm acum. Domnule Engel, să știți că votăm mandatul. Decizia de a ne angaja în negocieri. S-a deschis votul. Vă rog, inserați cartelele de vot în aparat. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Bine, s-a închis votul. Se adoptă. 43 pentru, 14 împotrivă și nicio abținere. Felicitări raportorului. Care? Thank you very much, colleague. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat votarea.